nivel corespunzător de siguranță în Uniunea Europeană. Vă mulțumim, domnule Oettinger, și acum vom avea o, vom încheia discuția cu o rezoluție din partea Comisiei ITRE. Votul va avea loc la ora 12 miercuri. Acum trecem la dezbaterea comună privind emisiile de gaze cu efect de seră. E vorba de raportul domnului Arsenis și vorbim despre gaze cu efect de seră în activitățile legate de exploatarea terenurilor și mai avem și raportul domnului Aicut, un mecanism de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare altor informații relevante pentru schimbările climatice. Are cuvântul domnul Arsenis pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi Tema acestor rapoarte o reprezintă schimbările climatice. De fapt, în fiecare an purtăm negocieri și în fiecare an se fac uh, progrese. Totuși, în fiecare an, cu fiecare an care trece, nu suntem mulțumiți cu progresele care se fac, ele nu sunt suficiente pentru ca noi să avem posibilități uh, reale de a ajunge la un acord mondial până în anul 2015. Ce greșim? Ce trebuie schimbat? Prin aceste două rapoarte avem o poziție cât se poate declară în Parlament. Suntem de părere că trebuie să fim mai serioși, mai hotărâți, iar acest lucru ține de legislația din Europa. Când ne întoarcem uh, de la negocierile internaționale, nu trebuie să ne mulțumim doar cu transpunerea în legislație europeană, trebuie să facem și alți pași, trebuie să uh, încercăm să completăm legislația. Uh, acest lucru îl facem cu Convenția Cadru pentru combaterea schimbărilor climatice. După Durban am hotărât să incorporăm, să includem uh, hotărârile de la uh, Dublin, uh, Dublin prin Durban, mă scuzați, prin introducerea normelor privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, LULUCF am hotărât că vom duce lucrurile mai departe. Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să aibă reguli de contabilizare pentru activitățile uh, din ferme. Și prin legislație, la nivel european, avem o obligație să uh, fim uh, în uh, avangarda acestei uh, mișcări. Trebuie să contabilizăm uh, și emisiile din zonele umede care pot fi impuse la nivel internațional. Dacă continuăm în această direcție și dacă luăm lucrurile foarte serios, dacă uh, suntem mai responsabili în politicile de mediu, vom uh, reuși să ajungem la un acord internațional uh, privind clima până în 2015. Dar, desigur, uh, acest tip de progres presupune uh, activități și pe lângă ceilalți colegi, raportorii din umbră care au susținut această idee a unei contabilizări obligatorii în fiecare an pentru acest tip de utilizare a terenurilor. Vreau să-i mulțumesc Iulia Preveza, asistenta mea, Ilica Zon, de la secretariatul grupului uh, socialiștilor, care au muncit uh, atât uh, de intens președinției cipriote și Comisiei Europene. Toți împreună au lucrat atât de intens pentru ca lucrurile să se desfășoare rapid într-o uh, primă lectură. Suntem în 2013 și sper că statele membre vor începe să desfășoare această procedură de uh, contabilizare. Trebuie să avem un acord internațional până în 2015 și vom avea un astfel de acord. Mulțumesc, domnule Arsenis. Domnul Ecaut, patru minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a le mulțumi raportorilor din umbră, comisiei și președinției cipriote pentru faptul că au ajuns la un acord în prima lectură. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu s-ar fi străduit atât de mult uh, toți cei implicați. Acest raport uh, este important uh, pentru mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră în statele membre, astfel încât toți să respecte aceleași reguli transparente pentru a determina cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră. Un alt lucru important uh, este că, mai ales pe termen lung, statele membre trebuie să elaboreze planuri pentru o tranziție la o economie uh, bazată pe o reducere uh, de 80-85% a emisiilor GES. 2015 este data limită, e adevărat, însă în schimbările trebuie să înceapă să se producă imediat, iar statele membre trebuie să se gândească cum vor atinge aceste ținte. O altă problemă este legată de transporturi. Uh, se pare că statele membre nu doresc uh, să includă transporturile și de aceea Comisia a făcut uh, câteva concesii și va veni în curând cu o propunere legată de cum putem să integrăm aceste expediții internaționale în um, cerințele de raportare. Am aflat că se vor face aceste concesii. În timpul negocierilor uh, am pus accentul pe raportarea finanțării și aș vrea să mm, evidențiez cazul a două state membre care au fost foarte dificile în aceste negocieri chiar dacă spun întregii lumii cât de veri sunt ele. Unul este Regatul Unit și celălalt este Germania. Este foarte clar în Consiliu că uh, în ceea ce privește cerințele de raportare a banilor cheltuiți pentru schimbările climatice, chiar și această cerință de raportare uh, a fost una foarte problematică pentru aceste două state membre. Întotdeauna vor să se laude uh, cum vor să-și înverzească economia, dar uh, când vine vorba de pus în uh, practică aceste prevederi, uh, Regatul Unit și Germania pun bețe în roate, pentru că nu vor să accepte ca Uniunea Europeană să facă nimic în ceea ce privește finanțarea. Lucrurile trebuie să fie clare. Acest raport nu se referă la prerogativele statelor membre în Uniunea Europeană. Singurul lucru care li se cere este să raporteze câți bani cheltuiesc în fiecare an uh, cu țările în curs de dezvoltare uh, cei care merg la negocierile internaționale privind schimbările climatice știu cât de importantă este lumea uh, în curs de dezvoltare și ce face Uniunea Europeană în acest sens. În fiecare an uh, ducem o luptă și în fiecare an Uniunea Europeană nu știe cât cheltuiește fiecare stat membru, pentru că uh, statele membre nu vor să se știe acest lucru. Asta s-a întâmplat și anul trecut la Doha. Germania, Suedia, Franța dau ajutoare separat, însă nu putem să punem totul cap la cap și să spunem cât cheltuim împreună, pentru că folosim diferite metode de calcul nu putem să spunem cât dă Uniunea Europeană lumii în curs de dezvoltare și asta se întâmplă în fiecare an la negocierile internaționale. Aceasta este o mare problemă. Să sperăm că acest raport va pune capăt acestei probleme, dar a fost foarte greu să uh, aducem alături de noi Regatul Unit și Germania și aș vrea să le spun acestor două state membre următorul lucru. Sigur că da, înverzirea acasă este importantă, dar asigurați-vă și că Uniunea Europeană poate să facă pași mari înainte la nivel internațional. Uh, este vorba doar de o problemă de raport raportare. Dacă este atât de greu pentru dumneavoastră, mi-e teamă că suntem foarte departe de a ne atinge obiectivele. Noi am făcut un pas înainte, am realizat ceva, însă mai avem multe de făcut pentru a avea o economie cu adevărat verde și aceste cerințe de raportare trebuie neapărat îndeplinite. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, doamna Hedegard. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că apreciez foarte, apreciez foarte mult pe cei doi raportori. Vreau să mulțumesc și secretariatului și raportorilor din umbră pentru munca depusă la aceste propuneri legislative. Cred că a existat o colaborare foarte bună și eficientă între cele trei instituții și includ aici și implicarea președinției cipriote, astfel încât putem să închidem acest document legislativ cu un acord în prima lectură pe ambele dosare. În ceea ce privește LULUCF, am reușit să asigurăm un rezultat. E foarte important pentru a ajunge la a ne respecta angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. În compromis sunt menținute obiectivele principale ale propunerii Comisiei merg mână în mână cu deciziile care s-au luat la nivel internațional la întâlnirea de la Durban și de asemenea se țină cont și de uh, protocolul de la Kyoto acum și pentru 2020 se va ajunge la o contabilizare armonizată în ceea ce privește emisiile din sectorul LUCF, pentru că acest sector va fi inclus în contabilitatea națională din statele membre. Se închide astfel un vid important și ne asigurăm că pe viitor toate sectoarele pot să ajute la lupta împotriva schimbărilor climatice. Apoi, se ține cont aici de îngrijorările pe care le au proprietarii de teren, dar în același timp se menține gradul înalt de angajamente luate de comisie. Există două aspecte legale importante în propuneri, însă în compromis, în primul rând, se asigură că va exista o contabilizare obligatorie pentru activitățile agricole din 2020 înainte, dar în același timp există și o abordare gradată a acestei contabilizări pentru perioada de până în anul 2020. Trebuie să vedem toate acestea ca fiind un prim pas pentru că e nevoie de eforturi mult mai mari pentru a aduna date în ceea ce privește terenurile agricole. Apoi avem un uh, cadru acum în ceea ce privește activitățile de LULUCF din statele membre. Putem astfel încât să colectăm informații care sunt importante pentru viitor și pentru reglementarea sectorului pe viitor. Apoi, această legislație este foarte importantă pentru o bioeconomie durabilă. Dacă se țină cont de emisiile din sectorul LULUCF în legislația europeană, se face o foaie de parcurs și se ajustează toate mecanismele care există în ceea ce privește terenurile agricole, putem să ne asigurăm că în ceea ce privește folosirea biomasei și aceasta se reflectă în legislația europeană. O implementare rapidă a deciziei este foarte importantă pentru a acorda importanța cuvenită sectorului. Noi ne vom afla în contact cu statele membre pentru a vedea ce și când trebuie să se facă. Primul articol din decizia lui LUCF spune următoarele. Da, e un prim pas Următorul pas are de a face cu următoarea chestiune. Când și cum vor putea fi incluse emisiile și absorțiile în, angajări, în angajamentele luate de Uniunea Europeană? Da, vorbim de un pas foarte important care închide un vid în ceea ce privește politicile climatice din regiunea noastră aduce o concluzie dezbaterii cu privire la rolul pe care acest sector trebuie să-l joace pe viitor în ceea ce privește emisiile. Propunerea Comisiei își dorea în primul rând să îmbunătățească mecanismul deja existent de raportare și monitorizare. Apoi, acesta provine din pachetul din 2009 privind măsurile climatice și ne doream să ne asigurăm că a doua perioadă a protocolului de la Kyoto va fi pus în aplicare așa cum trebuie. Ne doream să existe acum un cadru pentru monitorizare pe viitor a emisiilor din acest sector importante pentru politica climatică a statelor membre. Comisia e convinsă că e nevoie de toate aceste obiective apărute în textul de compromis. Știm că nu toate chestiunile apar la nivelul de ambiție pe care ne-l doream inițial. Acest lustru e valabil mai ales în ceea ce privește raportarea, apoi strategii pentru reducerea emisiilor de carbon, frecvența raportărilor și apoi în ceea ce privește folosirea actelor delegate și a celor de punere în aplicare. Comisia va face două declarații care vor fi trimise și serviciilor dumneavoastră și care trebuie incluse în procesele verbale. Comisia salută acest text de compromis. Ne oferă instrumentele de care Uniunea Europeană și statele membre au nevoie astfel încât să joace un rol important la nivel internațional de a menține uh, cele două grade peste care, care să nu fie depășite în creșterea temperaturilor și pentru a ne duce la îndeplinire obligațiile luate la nivel internațional. În anii următori, Comisia împreună cu statele membre vor continua să informeze Parlamentul European, să supravegheze punerea în aplicare a legislației existente și unde acest lucru nu se întâmplă așa cum trebuie, atunci se vor lua în considerare diferite opțiuni pentru o um, eficientizare a situației. Voi încheia prin a vă spune că sper că votul de mâine ne va arăta că există un sprijin bun pentru ambele documente. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar Hedegaard. Și acum Trebuie să ținem cont de faptul că avem o întârziere și de aceea trebuie să uh, ținem cont de timpul de vorbire. Acum are cuvântul doamna Vestlund. Mulțumesc. Este important să avem aceste reguli pentru raportare și statistici trebuie să le avem pentru a avea o bază solidă pentru deciziile în ceea ce privește clim, uh, clima în viitor. În calitate de raportor, uh, uh, consider că este bine să avem acest lucru pentru că se arată diferențele între statele membre în domeniu. Ca și ceilalți colegi, aș dori să spun că am estimat întotdeauna că este important să avem mai multe fapte uh, de prezentat și să ne gândim la acestea. Nu am uh, putut să răspundem întotdeauna unor critici ce ne-au fost uh, adresate țărilor industrializate. Am dat asistență pentru dezvoltare țărilor sărace Sperăm că uh, vom putea echilibra această abordare în viitor. Clima va, se va adăuga la ceea ce facem în țările sărace pentru a combate sărăcia în aceste țări. Mulțumesc! Domnul Takis Hagi Gheorgiu nu este aici, deci uh, acum trecem la vorbitorii numele grupurilor politice. Pentru PPE, doamna Morcunaite Miculenie, două minute. Aici, pirmininche. Europa Saiungă nebeo... Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, Uniunea Europeană este lider în uh, lupta la nivel mondial împotriva schimbărilor climatice. Însă adesea ne punem întrebarea dacă suntem suficient de ambițioși și dacă nu cumva suntem singuri în această luptă. Convenția ONU privind combaterea schimbărilor climatice și protocolul de la Kyoto ne-au permis să luăm niște decizii, în primul rând în ceea ce privește sectorul LULUCF. Comisia Europeană a propus un proiect ambițios pentru a include diferite elemente în regulile de contabilizare. Va trebui să adoptăm măsuri în acest domeniu mai devreme sau mai târziu. Dar în același timp aș vrea să vă reamintesc unul dintre principiile de bază uh, ale Uniunii Europene, și anume proporționalitatea. În discuțiile cu statele membre și cu Comisia am subliniat faptul că acest document, uh, LULUCF, nu trebuie să uh, aducă o povară administrativă suplimentară pe umerii um, cetățenilor europeni și agricultorilor, în plus, nu trebuie să se creeze obligații suplimentare uh, care țin uh, de schimbările climatice și nu neapărat de procesul de contabilizare. Mă bucur că documentul la care s-a ajuns în uh, urma trialogului include preocupările noastre majore. Într-o primă fază, statele membre nu trebuie să furnizeze date, deci nu este o obligație, iar această acest lucru se va aplica dacă nu se aplică adoptă definiția unică a pădurilor. Oricum, uh, acesta este un uh, pas care nu este prea mare înainte, dar sper că nu ne vom împiedica la jumătatea drumului. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, din partea grupului SND, doamna Olfskog, timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ce nu-i face bine politice climatice? E bine faptul că nu există unanimitate în, între statele membre. Acest lucru influențează și de aceea nu reușim să luăm o decizie. Există acest dezacord între statele membre și e factorul care are ponderea cea mai mare aici. Trebuie să vedem exact care sunt rezultatele și care sunt datele pe care le avem. Sistemul care există în statele membre e unul foarte... Sistemele din statele membre sunt foarte diferite. Acum acest lucru urmează să fie schimbat. Vorbim acum despre un nou mecanism de raportare și acesta este sprijinit de raportori. Propunerea e următoarea. Statele membre să raporteze ceea ce fac în ceea ce privește schimbările de mediu și energiile regenerabile. Cred că e foarte bine. Dacă lucrurile sunt simplificate, e bine. Și dacă ne dorim ca politicile climatice să fie puse în aplicare, atunci trebuie să mergem mai departe și, de asemenea, să sprijinim cele spuse de noi. Mulțumesc! Mulțumim! Acum Domnul Ziobra are cartonașul albastru. Acceptați cartonașul albastru? Da, am o întrebare. Mulțumesc foarte mult. Cu tot respectul în ceea ce privește schimbările climatice, ca reprezentant al socialistilor și democraților, var să vă întreb următoarele. Nu vedeți o cauză-efect în ceea ce privește implicarea Uniunii Europene într-o economie cu emisii scăzute de carbon și creșterea locurilor de muncă? Nu vedeți nicio legătură între acestea? Există companii foarte mari care își mută acum producția în afara Europei acolo în țările în care nu există o limitare în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, de exemplu în Asia și Europa are de pierdut. Sunteți un socialist și de aceea vreau să vă întreb dacă vi se pare important sau nu. Vă mulțumesc, doamna Osvog. Eh, eh, eh, vreau să spun că discuția pe care o avem astăzi aici nu e aceeași. Trebuie să fim atenți, să ne preluăm rolul și anume de a avea o răspundere globală. Nu ne dorim ca companiile să se mute spre alte țări. Cred că e foarte important să ocrotim mediul înconjurător și cred că factorul climatic trebuie să fie parte a, concuren- a competitivității. Mulțumim, spune domnul președinte. Și acum, în numele ALDE, are cuvântul domnul Schilacachis. Două minute. Domnule președinte, doamna comisar, aceste rapoarte uh, sunt rapoarte cu caracter uh, tehnic și s-a ajuns la un compromis foarte bun pe aceste aspecte. Însă se ridică în discuție chestiuni politice importante, o eficiență mai mare, o transparență a politicilor privind schimbările climatice. Trebuie să fim mai transparenți și mai eficienți. În uh, cadrul uh, ETS, din păcate, au fost niște scandaluri uh, importante, de pildă uh, CDM-ul, mecanismul de dezvoltare curată. Uh, s-a luptat foarte mult împotriva acestui instrument și cred că nici eu nu sunt prea de acord cu el. Am reușit să salvăm milioane, dacă nu miliarde de uh, kW de electricitate pentru cetățenii din Europa. Însă s-au făcut speculații uh, în ceea ce privește drepturile de vânzare uh, de 200 de ori mai mult decât uh, prețul lor de achiziție. Însă trebuie să fim mai trans, transparenți și cu panelurile fotovoltaice. L-am cumpărat din China pentru a nu da subvenții în decursul anilor. Toate acestea au fost uh, avute în vedere în cadrul LUCF. Trebuie să vedem cum uh, funcționează lucrurile în practică, să fim uh, vigilenți. Așa cum am spus, este nevoie de transparență și eficiență a politicilor noastre în sector. Este crucial Uh, și nu trebuie doar să ne menținem la nivelul vorbelor și bunelor intențe. intenții. Mulțumesc. În numele verzilor, doamna Hasi, un minut. Stimați colegi, vă mulțumesc uh, foarte mult uh, și doresc să le mulțumesc și raportorilor pentru rapoartele excelente. Peste tot în lume, schimbările în practicile agricole uh, sunt responsabile de o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră, mai mult decât orice activități de transport din întreaga lume. Mulți consideră că efectul agriculturii și uh, uh, atenuează aceste efecte și multe practici ecologice totuși pun sub semnul îndoielii practicile tradiționale și sunt controversate în multe țări, chiar și în țara mea. Dacă nu folosim aceste practici sau dacă nu raportăm emisiile cu onestitate, vom face ca procesul de combatere a schimbărilor climatice să fie mai uh, scump. Uh, nu noi în Finlanda nu trebuie să tăiem uh, păduri care au fost plantate pe terenuri mlăștinoase. Toate aceste practici uh, reduc conținutul de carbon al solului și cresc emisiile. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, uh, în numele GUE, domnul Mastalca. Colegove, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, voi începe prin a le mulțumi raportorilor pentru o muncă bine făcută. A fost uh, plăcerea mea să colaborez cu raportorii și cu toți cei implicați la ajungerea la un compromis pe timpul dialogului tripartit. Aceste rapoarte au și aspecte sociale. Faptul că ținem cont de cap de carbonul stocat în uh, biomasă e unul foarte important și care până acum a fost neglijat. Faptul că se insistă pe folosirea mai intensă a lemnului va duce la beneficii și în ceea ce privește noi locuri de muncă. Însă, în același timp, eu cred că această cerere de a raporta carbonul din silvicultură ar putea să ducă la o afectare a uh, culturilor. În același timp, s-ar putea ajunge la o deviere a monoculturilor acum și la rotarea culturilor, de fapt, pe viitor. Însă, o variantă de compromis ar fi bună. Mulțumim, spune domnul președinte, domnul Zeber are cuvântul din Austria, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, vă felicit pentru Germana, minunată. Salut acest uh, compromis pe care îl vom vota mâine, sper. Cred că e important să spunem că atunci când vorbim de politică climatică, povara trebuie să fie împărțită la toate sectoarele. De aceea este foarte important faptul că implicăm aici și sectorul LULUCF și că cerem niște standarde uh, pentru toată lumea pe care le-am adoptat pe uh, protocolul de la Kyoto. Uh, Cred că e important să știm că în ceea ce privește politicile climatice ne aflăm într-un stadiu incipient. De aceea e important ca deciziile pe care le-am luat să le și punem în aplicare și să vedem și care sunt efectele acestora. Da, recunosc că nu e la fel de ușor, e diferit față de alte domenii pentru că datele pe care le avem aici sunt foarte diferite și vedem în al doilea raport unde se subliniază importanța acestor date. Însă e important să tragem tragem concluziile de care e nevoie și apoi să luăm măsurile de care trebuie. Important e faptul că Europa a luat un, și-a luat un rol foarte important în ceea ce privește politicile climatice și e important să depunem toate eforturile de care e nevoie. Trebuie să mm, vedem puțin și situația la nivel internațional, să vedem despre de ce obiective avem nevoie, astfel încât să ne putem atinge toate scopurile propuse până în 2020. Important e să avem uh, o atitudine foarte calmă și să vedem exact ce fel de consecințe pot să aibă deciziile luate de noi. De aceea cred că aceste decizii trebuie luate, sunt importante, însă trebuie să avem foarte clar și o perspectivă pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumim și acum are cuvântul doamna Clas pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, stimate colege. Care e drumul cel bun în ceea ce privește politica climatică? Poate fi foarte mult uh, discutat acest subiect și facem acest lucru. Însă eu vreau să spun că tempoul a fost căzut. Emisiile din sectorul LULUCF nu apar între factorii luați în considerare până acum. Apoi, Comisia a făcut o propunere astfel încât în statele membre acum să fie contabilizate și aceste emisii se va negocia un nou acord climatic și cred că ar fi un semnal greșit acum să căutăm o cale ocolitoare. Mai ales în ceea ce privește agricultura, cred că calea aceasta nu e una realistă. Cred că e nevoie de niște regulamente mai echitabile la nivel european. Trebuie să avem grijă să nu construim pas cu pas o și mai mare birocrație, să nu venim cu tot, cu standarde noi și altele și mai noi pe care până la urmă nimeni nu poate să le respecte. Apoi, schimbul de emisii dintre sol și atmosferă. De acesta nu se ține cont. Nu se ține cont de care ar fi exact consecințele asupra agriculturii. Agricultura trebuie să îndeplinească mai multe funcții, direct și indirect, trebuie să facă față unei populații în continuă creștere și să asigure alimentarea acestea. Și apoi e un factor important și în dezvoltarea socială. Acum, dacă cerem noi obligații fermierilor, noi cerințe de raportare, atunci mie mi se pare că noi uităm faptul că există fermieri în multe alte părți ale lumii care nu pot să pună în aplicare aceste modele complicate de raportare, dar care trebuie să-și aducă aporturi la cele spuse înainte. Eu cred că e important ca uh, e important și următorul aspect. Va crește foarte mult concurența în ceea ce privește alimentele. Ne dorim acest lucru. Mulțumesc, stimați colegi, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Sonic un minut. Fără îndoială, un sistem armonizat de obligații de raportare și metode de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră este necesar. Cu toate acestea, cadrul juridic ar trebui să fie unul echilibrat. Atunci când uh, hotărâm asupra acestor uh, dispoziții, trebuie să ținem cont de diversificare uh, la nivelul statelor membre. De asemenea, și obligațiile internaționale pe care le au statele. Uh, printre alte, Convenția Cadru privind uh, schimbările uh, climatice. Trebuie să evităm costurile administrative inutile și paralelismele. Trebuie să ne gândim la ce se aduce în plus și la coerența cu condițiile și prioritățile statelor membre, dar și cu uh, legislația internațională. De aceea susțin amendamentele la raport, în special acele amendamente care precizează într-un grad mai înalt definiția pădurilor Acum uh, intervenția uh, intervențiilor spontane. Doamna Jordan este prima care ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest mecanism de monitorizare și raportare este unul de care avem neapărat uh, nevoie și pe care trebuie să-l armonizăm, pentru că dacă armonizăm un astfel de sistem, vom reduce povara pentru economiile noastre. Însă trebuie să fim foarte precauți. Trebuie să reducem povara administrativă la nivel național. Statele membre, sigur că economisesc uh, de fiecare dată când vine vorba despre funcționarea administrativă. Noi trebuie să facem mai mult și trebuie să furnizăm mai multe fonduri pentru a combate schimbările climatice în Uniunea Europeană. De aceea sunt de acord cu textul care spune că toate aceste fonduri trebuie să fie fonduri țintite. Dar nu doar 50%, trebuie să facem mai mult decât atât. Nu trebuie să investim doar în țările în curs de dezvoltare, pentru că dacă vom încerca să, să adunăm mai mulți bani pentru acest scop, am putea crea și mai mult haos. Pentru că statele membre probabil uh, vor fi uh, conduse de alte interese și nu de cel de reducere a schimbărilor climatice. Acum uh, cuvântul, a care cuvântul domnul Nicolasic. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka Hedegaard, eh, kolegyne, kolegovia. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Salut acest mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Datele sunt foarte importante în ceea ce privește îndeplinirea regulilor pentru scăderea emisiilor. Acest lucru ne duce cu un pas mai înainte, mai, cu un pas în față în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de la Kyoto. În, asemenea timp, în, asemenea, în același timp ne putem aduce aportul în ceea ce privește politicile climatice. Apoi, transporturile maritime și rolul pe care îl joacă acestea în um, în emisiile gazelor cu efect de seră. E foarte important să ținem cont și de acesta pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că există o raportare transparentă astfel încât să putem compara datele din diferitele state membre. Doar așa vom putea să luăm măsuri concrete în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mulțumim, domnul Brobalcic. Mulțumesc, domnule președinte. Politicile în domeniul schimbărilor climatice sunt element cheie în dezvoltarea economiilor din Uniunea Europeană. Ne confruntăm cu o denaturare a concurenței în relația cu Orientul îndepărtat, rezultând din politicile de dumping, lipsa protecției sociale. Prin urmă, ei doresc să limiteze costurile de producție într-o modalitate care este neproporțională în raport cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu mai este competitivă. Așadar, ă, zona competitivității care este la îndemâna noastră se referă la costurile energetice. Uh, înțelegem că, grație uh, gazului de șist, uh, Statele Unite au devenit competitive în raport cu celelalte state europene, dar nu trebuie să impunem noi cerințe țărilor. Domnul Ferere. Mulțumesc, domnule președinte. Noi nu suntem uh, deloc de acord cu abordarea bazată pe piață pe care o urmărește Uniunea Europeană când vine vorba despre emisiile de gaze cu efect de seră. Există limitări și contradicții în ceea ce privește procedura și vedem asta cu atât mai clar în modul de funcționare a pieței carbonului. Astfel, credem că raportarea uh, emisiilor de carbon uh, nu va ajuta la îmbunătățirea abordării bazate pe piață care se bazează pe măsuri de limitare a schimbărilor climatice. Noi trebuie să cunoaștem mai bine emisiile de carbon și trebuie să ne cunoaștem mai bine solurile. Este esențial să menținem fertilitatea solurilor. Conservarea carbonului și monitorizarea mecanismelor uh, pentru păstrarea carbonului în sol sunt foarte importante. De aceea avem nevoie de un program internațional de cercetare în acest domeniu. Aceasta ar fi o contribuție importantă pentru a ne îmbunătăți cunoștințele. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Băsescu?

Τελευταίος ομιλητής στη διαδικασία Catch είναι ο συνάδελφος κύριος Έρικ. Mulțumim, ultimul vorbitor la Catch e domnul Eric Punk. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. În ceea ce privește reducerea emisiilor, angajamentele nu includ și, și Uh, sectorul de LULUCF. Conform evaluării făcute de Comisia Europeană, angajamentele voluntare sunt permise. Și de aceea regulamentele naționale diferă foarte mult. Nu pot decât să salut faptul că în acest regulament sunt uh, altfel de condiții în ceea ce privește uh, contabilizarea și definițiile. Cu toate acestea, trebuie să vă reamintesc de faptul că deforestarea și reforestarea, contabilizarea acestora, aceasta poate să aducă anumite dezavantaje unor state membre, de exemplu Ungariei. De aceea va trebui să găsim o soluție temporară sau de tranziție. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna comisar. Domnule președinte, o să fiu succintă. Este un lucru pozitiv să aud uh, cât, uh, ce impact uh, are, au aceste două propuneri. Este nevoie să îmbunătățim cunoștințele. Sunt de acord cu asta 100%. Este un lucru care are sens și acest lucru este important pentru LULUCF, pentru că atunci când contabilizăm, știm că următorul pas înseamnă o reducere a impactului uh, uh, în domeniul LULUCF și este un prim pas. Este foarte important pentru că următorul pas este că lumea va dori să știe mai mult. Așa încât lucrurile sunt interrelaționate și cred că am auzit uh, ceea ce s-a spus aici uh, uh susține cele spuse de noi. Apoi, când mergem la conferințe internaționale și ne întrebăm care este urmarea acestor, acesta este un exemplu cât se poate de palpabil și specific. Uh, cu 15 luni eh, în urmă am fost la Durban și apoi cele discutate acolo eh, au fost incorporate într-un acord internațional. Sigur că suntem gata în Uniunea Europeană să facem din asta legislație europeană. Dacă aplicăm această legislație, va aduce schimbări în viața reală și nu numai, eh, pentru că și alții vor trebui să pună în aplicare astfel de legislații. Este un singur exemplu în legătură cu modul în care unele negocieri lente conduc la uh, rezultate care aduc schimbări reale în uh, viața de zi cu zi. Aceasta este uh, așadar importanța pe care o dăm Lulu CF. Vă mulțumesc că ați lucrat în această sferă și sperăm că vocea Parlamentului se va face auzită așa cum s-a făcut auzită în această seară aici. Mulțumesc foarte mult! Domnul Arsenis are cuvântul două minute domnule președinte. Le mulțumesc uh, și colegilor și, este import, și le reamintesc că este important să știm ce votăm mâine. Activitățile LULUCEF generează economii pentru statele membre ale Uniunii Europene. Dacă facem acest pas înainte de a măsura emisiile LULUCEF în raport cu țintele, atunci vom avea un impact financiar pozitiv asupra statelor membre. Așadar, este în interesul nostru să măsurăm cu toții uh, același lucru și exact asta își propune acest act normativ. Nu există nicio povară asupra agricultorilor. Textul este clar în acest uh, sens. Este doar un exercițiu macrostatistic. Așa cum a spus și Comisia, după 2020 vom avea uh, contabilizarea obligatorie pentru activitățile agricole. Uh, Acum, ce se va întâmpla între 2013 și 2020? Vom avea faza de pregătire și faza de contabilizare obligatorie. Pentru fiecare an, între 2013 și 2020, statele membre vor trebui să își anunțe estimările cu privire la emisiile din agricultură. La finalul acestei perioade, statele membre vor trebui să anunțe estimările finale pentru fiecare an din această perioadă cuprinsă între 2013 și 2020. Așadar, până la sfârșitul lui 2020 vom uh, cunoaște clar întreaga contabilizare pentru această perioadă, 2013-2020. Este un pas extrem de important înainte Uh, cu privire la ce am hotărât uh, cu toții împreună la Durban și trebuie să fim mândri că ambele rapoarte vor uh, arăta angajamentul Uniunii Europene față de contracararea schimbărilor climatice. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Eichhut timp de două minute. Mulțumesc foarte mult. Voi încheia discuția spunând că e un pas mic înainte, așa cum a spus și doamna comisar, e un pas mic pentru monitorizarea cerințelor în ceea ce privește sectorul LULUCF. Da, sunt niște pași mici, însă aș vrea să închei prin a spune că, așa cum s-a întâmplat de multe ori în această sală, de câte ori vorbim de climă, spunem totdeauna, trebuie să mergem încet, să facem lucrurile pas cu pas, să întotdeauna mă surprind de faptul că oamenii sunt atât de speriați de politicile climatice aici în Parlamentul European. E un domeniu în care Europa are o poziție fruntașă și ne dorim să menținem această poziție. Noi depindem de importuri pentru că nu avem multe resurse naturale. Economiile noastre nu vor crește la fel de repede ca cele din China sau Brazilia, iar costurile pieței muncii la noi sunt întotdeauna mult mai mari. Acestea sunt explicațiile pentru ceea ce se întâmplă. Oricine spune că trebuie să mergem foarte încet și trebuie să avem grijă cum acționăm, nu fac decât să ne facă foarte mult rău. Competitivitatea vine din inovare, inovare pentru o economie curată și cercetare. Iar dacă acționăm acum, după 2020, dacă putem să reducem emisiile, vom putea avea cu 6 milioane mai multe locuri de muncă. Și asta trebuie să facem noi în Europa, să ne ajutăm economia prin inovare, nu să tot opunem rezistență. E un pas foarte mic, dar agenda inovatoare a Europei e una importantă și e ceva ce Parlamentul va cere cu putere și nu se va uita cu frică spre viitor. Vă mulțumim foarte mult! Dezbaterea este acum închisă, votul va avea loc la ora 11 mâine dimineață. Acum, pe ordinea de zi,